Martin. Welcome to this meeting. Dragi colegi, dacă sunteți de acord, vom începe. Bine ați venit la această reuniune a Comisiei Jurii. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea acesteia. Vreau să vă aduc la cunoștință că s-a propus uh, ca punctele 8 și 7 să fie discutate după punctul 3. Dacă nu aveți obiecții, voi considera adoptată ordinea de zi cu aceste modificări. În ceea ce este punctul 2, anunțurile președintelui, nu am niciun anunț pentru astăzi. Deci putem uh, trece direct la punctul 3 și anume prezentarea de către Comisia Europeană referitoare la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană în uh, domeniul uh, justiției civile, dreptului civil și uh, dreptului privat internațional. Începând cu, marți, cu, cu 30 martie 2019, ca urmare a notificării pe care ne-a transmis-o, de la orele 00, 00 12 noaptea um, Central European Time, un stat terț. Uh, în cazul în care nu există evoluții uh, politice uh, în alt uh, sens. Având în vedere toate incertitudinile legate de um, ratificarea acordului de retragere, toate părțile interesate trebuie să um, fie conștiente de consecințele legale care trebuie să fie avute în vedere când Regatul Unit devine o stată terță, un stat terț. Pregătirea retragerii nu este doar o chestiune um, a Uniunii Europene, Uh, și a autorităților naționale, dar și uh, părțile private trebuie să se implice în acest lucru. După um, încheierea și ratificarea acordului de retragere și perioada de tranziție, uh, le, dreptul european nu se mai aplica în cazul Regatului Unit. Acest lucru este valabil mai ales în ceea ce privește jurisdicția, recunoașterea și aplicarea procedurilor specifice Uniunii Europene, cooperării judiciare și a procedurilor uh, acestea între statele membre. Prin urmare, am invitat uh, Comisia să prezinte Comisiei noastre consecințele retragerii Regatului Unit. Domnul Andreas Stein ar trebui să fie alături de noi. Este șeful uh, unității uh, de la DG Just, așa că îi voi da cuvântul pentru 15 minute, vă rog. Thank you very much, Chair. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi oferiți ocazia de a vă prezenta îndrumările pregătite de comisie în ceea ce privește um, posibilitatea unui uh, Brexit fără acord. În esență, în următoarele 15 minute voi vorbi despre consecințele imediate ale ieșirii fără acord din Europeană. Nu vorbesc despre uh, Um, consecințele ratificării acordului de retragere, care ar însemna că achiul comunitar rămâne în picioare în perioada de tranziție de 2 uh, ani, ci despre consecințele imediate ale unui uh, Brexit fără acord, și când mă refer la consecințe imediate, exclud um, discutarea viitoarei relații cu Regatul Unit în cazul în care uh, ieșirea din Uniunea Europeană se face fără acord. Deci vom vorbi practic despre ce se va întâmpla dacă Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană la sfârșitul lunii martie fără un acord de retragere. După cum uh, ați menționat deja, având în vedere că în uh, domeniul uh, cooperării judiciare operăm uh, cu regulamente, adică instrumente ale Uniunii aplicabile direct. Consecința ieșirii fără acord ar fi că toate aceste instrumente de pe o zi pe alta, uh, peste noapte, nu se mai aplică în cazul Regatului Unit. Vom trece în revistă mai multe subiecte, însă tema principală a prezentării mele este faptul că dreptul european nu va mai fi aplicabil în Regatul Unit, uh, începând cu data retragerii, ceea ce înseamnă că va exista un vid legal creat de neaplicabilitatea regulilor europene, care va fi umplut, acest vid, fie de dreptul național, care trebuie să fie, va trebui să fie aplicat în locul dreptului european, sau de acordurile internaționale la care sunt părți uh, Regatul Unit, uh, statele Uniunii Europene sau alte uh, state. Patricia de Luca va spune câte ceva despre acordurile internaționale. Încep cu uh, un subiect care pune cele mai puține probleme și anume um, regulile, conflictul între uh, drepturile aplicabile, legile aplicabile. E vorba de regulamentele Roma 1 și Roma 2. Acestea vor uh, fi în continuare aplicate în tribunalele din cele 27 state rămase Știm uh, din anunțurile Regatului Unit că intenționează să aplice în continuare regulamentele Roma 1 și Roma 2, cum au fost ele transpuse în uh, dreptul național prin um, regia de, legea de retragere. Deci, din acest punct de vedere, probabil că nu uh, vom avea probleme pentru că tribunalele de pe ambele părți vor aplica în continuare aceleași reguli. În ceea ce privește jurisdicția internațională, care sunt armonizate în Uniunea Europeană în ceea ce privește chestiunile de drept civil și comercial, drept al familiei și chestiunile legate de insolvență. Aici trebuie să facem distinția între două situații diferite. Cea simplă este aceea în care toate procedurile judiciare inițiate uh, de la data retragerii, adică procedurile, litigiile noi uh, de după ieșirea din Uniunea Europeană, um, în cazul acestora nu se va mai aplica achiul comunitar. Tribunalele din UE27 nu vor aplica instrumente uh, europene, cu excepția cazului în care un instrument uh, precizează în mod special că se aplică dreptul european și în cazul părăților din uh, Regatul uh, Unit. În regulamentul Brusel 1 există o chestiune legată de dreptul consumatorilor în care se spune că Regulile se aplică indiferent de uh, reședința uh, pârâtului. Deci chiar dacă se află acesta în Regatul Unit, se va aplica în continuare regulamentul Bruxelles 1. Cu excepția acestor uh, cazuri specifice, tribunalele din UE27 nu vor mai aplica regulamentul Bruxelles 1, ci își vor aplica uh, regulile Uh, din uh, jurisdicțiile respective, cu excepția cazului în care există convenții internaționale care acoperă acest domeniu. Al doilea scenariu este legat de procedurile um, pendinte care au început înainte de Brexit, dar sunt în desfășurare când se produce Brexitul. Din acest punct de vedere, din perspectiva UE27, regulile ar trebui să se aplice în continuare pentru a proteja așteptările uh, legitime, legale ale părților care au inițiat uh, litigiul înainte de uh, Brexit. Îndrumările publicate de Regatul Unit precizează că și ei intenționează să facă același lucru în cazul procedurilor inițiate înainte de uh, data retragerii deci procedurile continuă în baza acelorși reguli aplicate, aplicabile la momentul inițierii litigiului. În ceea ce privește recunoașterea și aplicarea, problemele se complică pentru părți, pentru că e vorba de chestiuni de reciprocitate. În mod normal, în acordurile bilaterale între uh, țări, Uniunea Europeană uh, asigură recunoașterea și aplicarea hotărârilor externe dacă același lucru se întâmplă cu hotărârile europene în uh, acel stat terț. Există aici o situație simplă. Pentru procedurile de aplicare inițiate începând cu data Brexitului sau care sunt încă în desfășurare la data retragerii, deci atunci când uh, s-a pronunțat poate o hotărâre uh, înainte de Brexit, dar nu s-a făcut aplicarea până la Brexit, regulile preferențiale în ceea ce privește recunoașterea și aplicarea conform european nu se mai aplică. Asta înseamnă că chiar dacă s-a pronunțat o decizie înainte de data Brexitului și chiar dacă uh, Uh, autoritățile de aplicare din Regatul Unit, de exemplu, au fost uh, contactate înaintea de, înainte de data retragerii pentru aplicarea acestei hotărâri, dacă această hotărâre nu este aplicată deja la momentul Brexitului, regulile nu se mai aplică acelor proceduri de aplicare. Deci aici uh, există o delimitare foarte clară. Există o singură excepție reală de la această regulă și anume situațiile în care o decizie a fost deja uh, subiectul unui execuator înainte de Brexit. Dacă ne gândim la o hotărâre britanică um, care um, este subiectul unei declarații de aplicabilitate în Franța înainte de Brexit, în această situație, uh, pentru mare parte a racheului european nu mai există execuatur. Deci nu trebuie făcut acest lucru și în aceste cazuri nu se mai aplică acest uh, scenariu. Însă, pentru litigiile, pentru hotărârile civile și comerciale mai vechi uh, care intră sub incidența regulamentului Bruxelles 2, care nu a abolit execuatur, Uh, există câteva hotărâri în care achiul actual uh, impune o declarație a aplicabilității în țara în care se dorește aplicarea. Am văzut un exemplu uh, în care un tribunal francez a spus că această hotărâre este aplicabilă pe teritoriu francez înainte de data Brexitului. În acest caz nu vedem niciun motiv din care această, naț- această hotărâre națională franceză nu s-ar mai aplica pe teritoriul francez după Brexit. Însă aceasta este singura excepție relativ mică uh, pe care am putut să o identificăm, uh, pentru care uh, regulile de recunoaștere și aplicare continuă să se aplice după Brexit. În toate celelalte cazuri, chiar dacă a început aplicarea înainte de Brexit, pur și simplu regulile încetează să mai producă efecte după producerea retragerii. Hotărârile trebuie să fie recunoscute și aplicate uh, pe baza în temeiul dreptului național. Toate procedurile civile sunt uh, subiectul uh, dreptului național în legătură cu hotărârile străine. Al treilea subiect pe care aș dori să-l uh, discut sunt procedurile europene specifice, uh, procedura uh, Ordinului European de Plată și a solicitărilor de compensare mici. Aici pot fi foarte subțint pentru că principiile legate atât de jurisdicție cât și de recunoaștere și aplicare în aceste proceduri specifice Uniunii Europene sunt la fel uh, ca în cazul uh, procedurilor non-europene specifice. Deci se aplică aceleași principii. Aș vrea de asemenea să vorbesc și despre mecanismele specifice de cooperare judiciară ca parte din achiul uh, comunitar. Uh, se, este prevăzut ca autoritățile centrale, tribunalele statelor membre să ofere asistență judiciară, cooperare judiciară în legătură cu uh, prezentarea documentelor, prelevarea uh, probelor, dovezilor și uh, cooperarea între autoritățile centrale în cazurile de uh, Uh, răpire de copii, conform regulamentului Bruxelles 2. Aici există o regulă cât se poate de clară și anume aceste mecanisme de cooperare încetează să mai fie aplicabile la data retragerii. Chiar și solicitările făcute înainte de uh, retragere pentru prezentarea unui document în cazul unei, unui caz cu răpiri de copii nu uh, um, intră sub incidența dreptului european după data retragerii, chiar dacă au fost inițiate înainte de Brexit, după Brexit nu mai pot fi uh, inițiate uh, cazuri de cooperare judiciară în baza uh, regulilor europene oricum. Da, ceea ce înseamnă că, încă o dată, uh, lacuna va fi umplută de dreptul național sau de convențiile internaționale. Uh, în uh, acest caz uh, sunt relevante convenții internaționale. Există convenția de la Haga privind uh, răpirea de copii, care presupune cooperarea între autoritățile centrale. Toate statele membre și Regatul Unit sunt părți la această convenție, deci cooperarea poate continua în acest uh, cadru nou. Însă, acheul comunitar nu se mai aplică în ceea ce privește documentele publice, avem un regulament referitor la acest subiect care simplifică formalitățile la prezentarea documentelor uh, oficiale într-un uh, stat membru. Se abolește uh, cererea de prezentare a unei apostile. Acest regulament încetează să fie aplicabil pentru orice documente prezentate după data retragerii, indiferent unde a fost produs acel document aceste simplificări, uh, conform regulamentului privind documentele publice, încetează să se mai aplice. Și ultimul subiect la care doresc să mă refer pe scurt este rețeaua judiciară europeană uh, în chestiuni civile și comerciale și uh, portalul e-justice. După data Brexitului, Regatul Unit nu va mai fi o parte a acestei rețele europene judiciare iar uh, informațiile referitoare la Regatul Unit uh, pe portalul e-justice uh, sunt uh, dezafectate din, uh, nu mai devin accesibile, devin inaccesibile din, de la momentul uh, Brexitului. The floor to my colleague, uh... Am să-i dau acum cuvântul colegul meu de Luca ca să explice acest uh, ultima, doamna de Luca, pentru a explica acest ultim aspect. Într-adevăr, uh, nota pregătitoare se referă la faptul că în anumite situații convenții internaționale, cum ar fi cele generate de conferința 8 privind dreptul internațional privat, ar putea fi utilizate ca o opțiune de rezervă, însă convenția nu se referă la toate elementele care sunt în prezent acoperite de achiul european. În ceea ce privește instrumentul european în vigoare, cum ar fi regulamentul Bruxelles 1 și convenția, acestea parțial pot fi utilizate ca opțiune alternativă Uh, convention. Um, however, this is a EU-only uh, convention, uh, meaning that... Uh, această convenție, după cum spunea, este limitată, a fost semnată și ratificată doar de Uniunea Europeană. Și această ratificare este obligatorie pentru toate statele membre, însă, cum Regatul Unit a participat la conferința respectiv are posibilitatea de a ratifica acest document. Acest lucru s-a făcut deja în decembrie, cu intrare în vigoare la 1 aprilie, tocmai pentru a se evita orice lacună după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. O situație asemănătoare apare când e vorba de obligație de mentenanță. Avem uh, Convenția din 2007 prin sprijinul familial. Aici Regatul Unit a luat măsuri pregătitoare și a ratificat Convenția cu începere de la 1 aprilie. Există și alte convenții semnate de Regatul Unit ca stat uh, autonom, Convenția privind răpirile de copii din 91 și Convenția din 1996 privind uh, protecția copilului. Aceste două convenții preced regulamentul Bruxelles 2. Există și domenii în care situația este mai complicată. Recunoașterea divorțurilor, de exemplu, menționat în Bruxelles 2 și în Convenția din 1978 privind recunoașterea divorțurilor, Însă la aceasta sunt parte semnatară doar uh, câteva state membre, 12, printre care și Regatul Unit. Prin urmare, aplicabilitatea ca opțiune alternativă este limitată și în viitor statele membre care doresc să devin semnătare acestei convenții trebuie să fie autorizate ca atare de un european pentru că e o temă ce țină de competențele exclusive ale Uniunii, ceea ce privește cooperarea judiciară, documente și probe, Există două convenții care pot fi utilizate și aici toate statele membre sunt uh, semnatare a Convenției privind serviciile. Ultimele două care încă nu au semnat au primit autorizația de a face acest lucru din partea Uniunii Europeană, iar pentru probe Convenția respectivă e semnată de toate statele membre, cu excepția Austriei, Belgiei și Irlandei. Cam acestea ar fi opțiunile alternative și există și acorduri bilaterale. The, the European Community was, was founded Acestea sunt mai vechi decât uh, comunitatea europeană chiar. Le considerăm uh, în prezent uh, ca fiind substituite de legislația europeană mai recentă și prin urmare nu se mai aplică relației dintre Regatul Unit și statele membre și apoi, din cauza competențelor exclusive ale Uniunii Europene, noi acorduri bilaterale în domeniile deja acoperite de legislația europeană nu se mai pot semna. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dacă sunt întrebări pentru comisie, se pare că nu. Atunci nu-mi rămână decât să o scurtă întrebare, Tadeuș, spune domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, pe scurt, foarte pe scurt, ceea ce privește cooperarea post-Brexit. În primul rând, m-aș referi la aplicarea Convenției de la Haga. bine că și Uniunea Europeană și statele membre, în mod independent, sunt semnatari acestei convenții Însă, nu știm ce va fi în locul cooperării administrative din prezent, pentru că ce avem acum nu va fi înlocuit dispozițiile Convenției de la Haga. Când vorbim aici de sprijinul atunci când e vorba de obține adresele datornicelor, de exemplu. Cei care sunt obligați să plătească Uh, pensii alimentare sau suport de sprijin pentru copii. Această cooperare nu va include organisme cum ar fi IJN cu un impact potențial negativ asupra perioadei de tranziție, tocmai atunci vom avea nevoie de multă cooperare pentru că încă o dată va trebui să reclădim totul de la zero. Eventual ar trebui să asigurăm prezența și continuarea prezenței reprezentanților britanici în aceste rețele. Dorește comisia să facă vreun comentariu foarte pe scurt, însă v-am ruga. Foarte concis. Na. Da primul aspect menționat, că nu există mecanisme care să, substitu, să le substituie pe cele actuale atunci când e vorba de identificarea reședinței celor care datorează fie pensie alimentară, fie alocații pentru copii. E bine, mecanismele de cooperare din legislația europeană sunt mult mai bune decât cele prevăzute în Convenția de la Haga. nu știu pe viitor uh, ce o să facem, dar viitorul deocamdată, viitorul relației cu Regatul Unit uh, n-a făcut obiectul prezentării de astăzi. În ceea ce privește prezența Regatului Unit în EGN, rețeaua europeană pentru justiție, Consecința ieșirii fără un acord este că și decizia de constituire a rețelei judiciare nu se mai aplică Regatului Unit. La nivelul acestei rețele, uneori sunt invitate state terțe pentru discuții punctuale, însă e vorba de o măsură excepțională și va trebui să vedem dacă într-adevăr e recomandabil să facem așa ceva și în relația cu Regatul Unit după Brexit. Însă, ideea că nu mai pot fi membri ai rețelei judiciare europene e o consecință inevitabilă a Brexitului. Domnul președinte, mulțumesc Comisiei pentru că au venit astăzi alături de noi. Vă mulțumim pentru această prezentare. Continuăm acum cu punctul 8. Și e vorba de încheiarea instituțiilor, negocierilor internaționale privind criteriile neobligatorii de aplicare în articolul 290-291 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Conegociatori, domnul Sayer și domnul Corbett. Din păcate, dânsii nu pot fi astăzi alături de noi am fost rugat însă să vă citesc un mesaj din partea domnului Sayer. Mesajul este următorul. 9 iunie 2016, conferința președinților uh, mi-a acordat mie și domnului Corbett mandatul de a negocia din partea Parlamentului criteriile neobligatorii pentru actele delegate și depunere în aplicare Conform angajamentului asumat de Parlament, Consiliu și Comisie în aliniatul 28 din acordul internațional din 2016 pentru o mai bună legiferare. Acest mandat presupunea negocierea pe baza criteriilor incluse în rezoluția din 2014 a Parlamentului privind actele delegate și actele de punere în aplicare. Am fost însărcinat să mă ocup și de acel dosar. Negocierile cu Consiliul și cu Comisia au început oficial sub președinția estonă pe 12 septembrie 2017. A avut loc și alte întruniri sub președințiile bulgară și austriacă și am ajuns la un acord de principiu pe marginea criteriilor comune pe 29 noiembrie 2018. Sunt mulțumit de acord la care am ajuns, deoarece cred cu tărie că aceste criterii de delimitare neobligatorie vor ajuta să depășim o serie de obstacole care au apărut de la momentul intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona în perioada negocierilor legislative blocate parțial de această chestiune a actelor delegate și actelor de punere în aplicare. Acum aceste criterii vor simplifica funcționarea instituțiilor și vor oferi o Europa mai funcțională, mai bună pentru cetățeni. Aceste criterii vor trebui să ia forma unui acord de substanță publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene, tocmai pentru ca să fie accesibilă tuturor. În ceea ce privește recursul la acte delegate și acte de pune în aplicare, în legislația sectorială CFM, dată fiind pozițiile divergente ale celor trei instituții, am ajuns la un acord să nu facem trimitere la această chestiune și să ne mulțumim cu aplicarea criteriilor generale. Textul acestor criterii a fost prezentat conferinței președinților pentru avizul politic, pentru aprobare în partea factorilor de decizie politică. Atât pot să vă spun acum din partea domnului Sayer. De la domnul Corbett nu am nimic. Dorește cineva să intervină? Se pare că nu e cazul. Prin urmare, luăm o scurtă pauză acum. Începem votul la 4 fără 20, dar putem începe punctul 7 acum. Raport privind negocierile, raportarea către comisie pe marginea regulamentului, regula 69F3, și votul privind acordul provizoriu. Este vorba de examinarea articolului 290 și 291 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Raportorul este domnul Sayer. Dânsul nu este astăzi prezent. Am să vă citesc mesajul lui. Cele trei instituții, în data de 12 februarie 2019, au ajuns la un acord provizoriu de aliniere a 64 de acte legislative pre-Lisabona care se referă la aplicarea procedurii de examinare, conformitate cu articolele 290 și 291 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Este un prim pas în direcția punerii în aplicare a acordului interinstituțional din 2016 pentru o mai bună legiferare în domeniul alinierii prompte. Este un aspect prioritar pentru toate instituțiile. nu a fost ușoară această aliniere pentru că perspectivele celor trei instituții diferă uneori, însă am arătat cetățenilor că putem într-adevăr depăși aceste interese instituționale de dragul unei Europe cu adevărat funcționale. Însă lucrurile nu se încheie aici. Alinierea ultimelor 104 acte sunt parte a propunerii originale a Comisiei, va trebui să continue și negocierile vor avea loc sub noua legislatură. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și toate comisiile care au formulat avize. De la bun început au cooperat foarte bine cu noi și asta mi-a permis să arăt, să, să prezint o poziție fermă, puternică a Parlamentului European la aceste negocieri. Aș dori să vă cer sprijinul în votarea acestui acord provizoriu ce rezultă de pe urma negocierilor instituționale. Înainte de vot, v-aș ruga o scurtă pauză până la 4 fără 20 ca să putem începe votul exact la ora anunțată. So, dear colleagues, uh, may we, may we... Stimați colegi, haideți să trecem la vot. Sper că ați introdus deja cartelele de vot în instalație. Începem cu votul asupra punctului 7. Este vorba despre procedura de reglementare cu control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 Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări domnului Sayer. Trecem la punctul 4.1. Este vorba de temeiul juridic pentru Autoritatea Europeană pentru Muncă, Oficiul European de Muncă. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă, 19 voturi, 0 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări raportorului domnul, adică domnului Le Breton. Alt dosar Le Breton. Uh, temeiul juridic pentru promovarea vehiculelor curate. Votul s-a deschis. Votul s-a închis să adoptăm. Încă o dată îl felicităm pe domnul raportor. Trecem acum la votul asupra petiției adresată de Pier Paolo Volpe. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 19 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Mă autofelicit. Doamna Reichner. Vă mulțumesc. Înainte să trecem la votul asupra raportului Ziefka, vreau să spun în numele doamnei Gutelan și nume personal – eu am fost uh, raportor uh, pe un dosar conex deci vreau să spun următoarele. Această directivă ține de pachetul privind drepturi companiilor, care cuprinde și o propunere legată de fuziuni și conversii transfrontaliere. Suntem încântați de faptul că acest acord uh, conține acum uh, garanții pentru a preveni, preveni frauda și abuzurile. Deci mă refer la această directivă privind instrumentele și procesele digitale. Suntem de asemenea încântați de faptul că regulile de înființare a companiilor în, mem- în statele membre nu sunt armonizate. Dar grupul nostru consideră că aceste două directive trebuie să rămână în pachetul privind dreptul uh, companiilor, asta pentru a avea reguli uh, eficiente uh, menite a preveni crearea de companii uh, fantomă care sunt atât de dăunătoare pentru economia europeană. Ne dorim în continuare ca acest pachet să rămână unul unitar, asta pentru a avea o imagine de ansamblu clară cu privire la măsurile care urmează să fie puse în aplicare. Și tocmai de aceea socialiștii și democrații se vor abține la votul de astăzi. De astăzi. Dar asta nu înseamnă că nu apreciem eforturile făcute de raportorul nostru, domnul Svievca. Mulțumesc. Votul se deschide. Let's close it. Votul se închide. Se adoptă. 12 voturi pentru, 6 abțineri, un vot împotrivă. Îl felicităm pe domnul Sfievca. Cam atât la capitolul voturi. Uh, with your kind permission, uh, Mr. Cavada... Dacă îmi permiteți, voi ceda uh, prezidiul domnului Cavada în cele ce urmează. Stimați colegi, colegi, uh, pauza se încheie. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, programul Justiție. Doamna Hauta, la raportoarea noastră, are cuvântul în cel ce urmează. Yeah, thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știți prea bine că în urmă cu o lună, Parlamentul a adoptat uh, programul pentru drepturi și responsabilități. Acum, iată, vorbim despre programul justiție menit de a ajuta pe magistrați și practicienii în domeniul să-și îmbunătățească cunoștințele în ceea ce privește principiul statului de drept. Am avut parte de niște negocieri uh, solide cu celelalte instituții europene. Am organizat un trialog politic alături de comisarul Jourova, care a apărut să fie încântată de poziția Parlamentului European. Noi am pus accent pe egalitatea de gen în contextul justi- justiției și am pus accent de asemenea pe rolul societății civile. Mâine vom încerca să finalizăm aceste negocieri politice. Cred că mai avem posibilitatea de a îmbunătăți uh, rolul societății civile în acest program justiție. pornind de la disponibilitatea Consiliului și Comisiei, consider că putem obține un rezultat mai bun. Sunt uh, de asemenea uh, încântată de disponibilitatea Comisiei și uh, Consiliului de a pune accent pe gender mainstreaming în contextul acestui program și nu doar în contextul acestui program. Doamna Jourova luptă pentru egalitatea de gen, ne-a spus cât se poate declar că își dă seama cât de important este subiectul în context și uh, mai mult decât atât, doamna comisar este dispusă să lupte pentru îmbunătățirea rolului societății civile în contextul acestei propuneri. Mâine vom ști deja dacă trialogul politic se va fi încheiat Vreau să spun că ai noștri colaboratori au muncit din greu pentru a echilibra aspectele tehnice ale acestei propuneri. Prin urmare, cred că în curând vom trece la adoptarea programului. Mulțumesc! Merci, Madame Otala. Mulțumim, doamna Hautala. Există colegi care doresc să intervină. Văd că e un mare succes. Comisia, nici comisia nu dorește să intervină. Vă mulțumesc. Prin urmare, doamnă Hautala, vă mulțumim foarte mult. Nu mai doriți să adăugați nimic. Prea bine. Mulțumim frumos. Chers Madame Rosière. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 10. Doamnă Ruzier, aveți cuvântul. Este vorba despre avertizorii de integritate. Mulțumesc, uh, domnule președinte. De la ultima discuție, negocierile cu Consiliul au continuat. Pe 26 februarie am avut un trialog, am avut două reuniuni tehnice care au, au dus la obținerea unor compromisuri pe un număr uh, relativ important de aspecte, de elemente ale acestui text. Iată, cele trei instituții își doresc să facă tot ce le stă în putință pentru a încheia aceste negocieri înainte de finele mandatului legislativ. Deci voința există, dar cu toate acestea rămân câteva subiecte spinoase. Totuși să începem cu partea pozitivă, părțile pozitive. Am reușit să mergem în, să facem pași înainte în ceea ce privește legătura între directiva aceasta și directiva privind secretul uh, de afaceri, asta pentru a îmbunătăți uh, articularea dintre cele două directive. De asemenea, am făcut pași înainte în ceea ce privește protejarea avertizorilor de integritate când vine vorba despre obținerea de uh, informații care stau la baza acestor uh, raportări, acestor alerte. De asemenea, am uh, clarificat situația responsabilității penale. Uh, păstrăm legitimitatea uh, acestei divulgări sau acțiunii de divulgare, dar păstrăm totuși o oareșcare uh, proporționalitate pentru a nu garanta o imunitate totală avertizorilor. După aceea clarificăm și problema secretului profesional, care este în continuare un element important în contextul mai multor uh, profesii am uh, făcut pași înainte în ceea ce privește prote- protecția părților terțe, a celor facilitatori. Încă n-am finalizat uh, negocierile, dar mergem înainte. Mai trebuie să clarificăm uh, problematica subiectelor legate de securitatea națională. Asta pentru a garanta această securitate, fără însă a lărgi în același timp uh, într-o manieră excesivă derogările care sunt uh, aduse în acest act legislativ. În ceea ce privește căile de ra raportare, din nou uh, am făcut pa pași înainte. Deci toate acestea sunt aspectele pozitive, dar mai există niște puncte spinoase pe marginea cărora negocierile continuă aceste subiecte vor fi uh, rezolvate dacă se rezolvă împreună. În primul și în primul rând, ierarhia canalelor. Și în uh, Parlament uh, există mai multe poziții pe tema aceasta. Unii își doresc uh, trei canale de divulgare, intern, extern, public, trei situații diferite. Alții nu își doresc niciun fel de ierarhie. De fapt, Parlamentul European nu își dorește o ierarhizare între divulgarea internă și cea externă. Parlamentul se gândește însă că trebuie să existe o posibilitate ulterioară de divulgare uh, prin intermediul mass mediei dar Consiliul vrea această ierarhizare strictă între cele trei canale de divulgare și uh, dorește o graniță clară între uh, Uh, canalele interne și cele externe. Mi se pare o poziție foarte strictă, pe care nu o înțelegem întru totul, asta cu atât mai mult, cu cât, iată, la nivelul Parlamentului European am ajuns la un consens, asta cu ajutorul, bineînțeles, informațiilor primite din partea ONG-urilor, din partea profesioniștilor, etc. și după aceea mai avem și uh, poziția Consiliului uh, Europei, membrii ai Consiliului Europei, care în același timp, în marea lor majoritate, sunt și membri ai uh, Consiliului Uniunii Europene. Deci această diferență între poziții, uh, poziții mi se pare mm, de neînțeles. După aceea, minorii, uh, aspectele minore, un alt subiect care trebuie să fie tratat în continuare și mai există un subiect spinos legat de câmpul de aplicare al acestei directive. Am extins câmpul de aplicare a directivei, vorbim acum despre uh, drepturile sociale, cel puțin noi, Parlamentul European, dar Consiliul uh, European în același timp încearcă să restrângă tot mai mult acest domeniu de aplicare. După aceea, anexa aceea uh, anexată acestui, uh, acestui act legislativ este, din punctul nostru de vedere a Parlamentului, adică indicativă, pe când, uh, din partea Consili- uh, Consiliului, această listă, această anexă este închisă. Este vorba despre toate uh, domeniile și actele uh, legislative care uh, sunt afectate sau în cazul cărora le, litera acestei uh, directive se aplică. Deci, uh, situația este dificilă, mai avem câteva zile la dispoziție pentru negocieri, vom lupta în continuare, vom, le mulțumesc tuturor celor care uh, ne-au ajutat, uh, raportori din umbră, consilieri, asistenți, sperăm din tot sufletul că vom ajunge totuși la un acord cu Consiliul. Mulțumesc, doamnă raportor. Cine dorește să intervină? Nimeni? Mă surprindeți, să știți. Sau poate că <laughs> în momentul acesta nu ați ajuns să nu mă mai surprindeți. Permiteți-mi însă să intervin eu în calitate de raportor din umbră, dacă doriți mă, mă și mut pe scaunul alăturat. Vreau doar să spun că sunt de acord cu cele spuse de doamna raportor cu privire la poziția Parlamentului European. Este vorba despre o poziție echilibrată care nu uh, văduvește uh, textul acesta de uh, miezul său, să nu uităm că directiva aceasta trebuie să-i uh, protejeze pe avertizorii de integritate, aceasta este misiunea ei. Vreau să fac două remarce și anume, noi uh, ținem nu doar la poziția Parlamentului, ci ținem și la două subiecte deosebit de importante, respectiv uh, caracterul indicativ al anexei, acest, a, asta în primul și în primul rând, și în al doilea rând, a, canalele de semnalare trebuie, din punctul nostru de vedere, să, să nu fie unele obligatorii. Nu trebuie să fie bătute în, în cuie. Uh, Poziția Consiliului, din punctul nostru de vedere, nu ajută nici companiile, nici avertizorii de integre, integritate. Avertizorii, până la urmă, își periclitează uh, reputația și chiar uh, profesia pentru a denunța ceva, uh, un ceva pe care, un ceva care consideră el aduce atingere bunăstării publice. Asta în primul și în primul rând. putem uh, până la urmă spune că avertizorul de integritate se substituie practic um, puterilor publice care oricum n-ar putea acționa în respectivul uh, context pentru că puterile publice nu sunt uh, conștiente de ce se întâmplă în jurul unei sau în cadrul unei companii. Prin urmare, uh, canalele trebuie să fie o opționale. Deci, e nevoie de o diferență clară între canalele externe și uh, e, e nevoie de, de acest uh, caracter uh, neobligatoriu al utilizării canalului intern, respectiv canalului extern. Asta spre deosebire de po- a, poziția Consiliului European, care ține la această diferențiere cât se poate declară. Deci uh, trebuie să ținem cont de faptul că dacă ierarhia avertizorului nu a atras atenția asupra celor ce se întâmplă în jurul companiei, n-a făcut-o pentru că nu vrea să o facă, nu pentru că n-ar fi la curent cu ce uh, se întâmplă. Deci, trebuie să le oferim uh, avertizorilor de integritate posibilitatea de a folosi canalele interne și, dacă nu, canalele externe. Și a doua ipoteză ar fi uh, uh, mass media. În cazul în care cele două canale inițiale nu funcționează, ar trebui să existe acest al treilea can- canal. Le Conseil s'obstine pour des raisons qui ne sont din motive din motive uh, foarte destul de uh, greu de explicat, uh, Consiliul se încăpățânează să își mențină această poziție. Iertați-mă că să stau pe locul președintei, dar îmi exprim părerea de raportor din umbră. Dar, oricum, echipa de negociere este unită și considerăm că subiectul este urgent, chiar dacă este foarte dificil. Nu mai sunt comentarii? Dorește să intervină comisia? Doamna Rozier, vreți să mai adăugați ceva? Sau doamna Kaufman? Da, voi interveni uh, succint. V-am ascultat cu mare atenție și, bineînțeles, am ascultat-o și pe raportoarea noastră. Am ascultat tot ceea ce ați uh, spus, în special când vine vorba despre canale, poziția noastră este una importantă, poziția Parlamentului European. Prin urmare, nu pot decât să vă încurajez și pe Virginie și pe uh, dumneavoastră să țineți, să țineți cu dinții la această poziție. Suntem întotdeauna sub presiune politică, temporală, etc dar uh, asta nu înseamnă că trebuie să fim dispuși să ajunge la un acord doar de dragul unui acord. Cred că dacă un subiect este foarte important din punctul nostru de vedere, am putea să mm, acceptăm faptul că un acord nu este posibil și parse că în cazul acesta acordul chiar nu este posibil. Îmi dau seama că Virginia este mai optimistă decât sunt eu, dar consider că nu ar fi bine să acceptăm un uh, acord doar de dragul unui acord, ținând cont de importanța subiectului. Merci, Madame Kaufmann. Pas d'autres intervenții? Mulțumesc, doamnă Kaufmann. Nu mai sunt intervenții? În calitate de raportor din umbră, aș vrea să mai uh, adaug uh, ceva. E un calcul foarte greșit uh, această încercare de ierarhizare, așa cum pe care o face Consiliul acum. Desigur, e uh, vorba de um, um, un sumar al dorinței membrilor Consiliului, dar uh, ei sunt cei mai mari inamici uh, ai uh, noștri. Avertizorii de integritate nu uh, lansează alerte de dragul uh, lansării de alerte. Pentru mine ar fi uh, bine să se spună ce uh, instanță uh, are un cuvânt de spus acolo, internă sau externă, pentru că dacă nu se face asta, atunci uh, presa ar fi singura uh, soluție la care poate recurge la avertizorul. Domnul Rozier. Da, pentru că dezvoltarea să devină ceva mai rațională, vreau să spun ceva. Argumentul lansat uh, în favoarea ierarhiei este probabil o teamă, dintr-o teamă um, că avertizorii nu vor recurge la canalele interne, ci vor supraîncărca autoritățile um, competente. Există ceva reticență pentru că în anumite state membre există atât canale externe cât și canale interne de avertizare. Uh, Uh, rezultatul însă este vizibil în studiul de impact al Comisiei. Dacă există canale la, în interiorul unei organizații și uh, avertizorii sunt lăsați să aleagă, în 90% din cazuri avertizorii preferă canalele interne dacă le consideră eficiente și dacă consideră că se pot rezolva problemele la nivel intern. Deci 90% dintre aceștia se aleg canalele interne, doar în cazele, de cazurile cele mai grave, cele mai serioase, atunci uh, acestea, în acest 10% de cazuri, se recurge la canalele externe. Însă, dacă există obligație strictă, uh, li se refuză avertizorilor tocmai protecția pe care intenționăm să le oferim acum. și sunt uh, obligați fie să se plângă pe canale interne când nu au încredere în acestea, fie să se lanseze în afară și să nu fie protejați deloc de uh, lege. Da, am epuizat posibilitățile. Acum vom continua reuniunea în uh, cușile închise. Îi invit pe cei care nu au dreptul de a rămâne la această ședință cușile închise să părăsească sala. Mulțumesc!